ceea ce am spus cu ocazia primului schimb de experiență pe marginea acestui raport. Deci, aș vrea ca acum să vă schițez puțin cadrul în care ar trebui să se desfășoare astăzi dezbaterea. În esență, este vorba despre trei elemente care ar trebui să fie importante în legătură cu acest instrument EIDHR, Instrumentul European pentru Democrație și Drepturile Omului. Este vorba despre o politică a Uniunii Europene în materia drepturilor omului, este vorba despre consistența politicii noastre, este vorba despre mainstreaming în domeniul drepturilor omului și despre ceea ce se întreprinde pe plan politic uh, și uh, care va fi în legătură cu acest instrument european pentru democrație și drepturile omului. Și aș vrea să introduc în discuție un element. Uniunea Europeană, în ce privește drepturile omului, trebuie să poată opera și cu alte instrumente, dar și în cadrul dialogului cu state terțe, pentru că acest instrument EIDHR nu este doar o completare alternativă. O altă observație care ține de domeniul tehnic și legislativ este vorba despre regulament, uh, ce uh, reformare este necesară pentru ca să dispună Comisia de un instrument cu care să poată să opereze rezonabil. Iar această discuție este foarte complicată și trebuie văzută și în contextul cu regulamentul nostru de funcționare și în legătură cu celelalte instrumente cu care operează Uniunea Europeană. În al treilea rând și ultima observație și o chestiune concretă practic. Cum va putea Uniunea Europeană să își dezvolte la fața locului politica sa? Cum suntem noi percepuți de către partenerii cu care cooperăm? Cum sprijinim noi drepturile omului și democrația în, într-un anumit context? Cred că este un punct um, pe care l-am discutat în repetate rânduri. Am mai făcut acest lucru și cu alte ocazii complexitatea, dificultatea uh, de operare uh, legată de procedurile noastre a determinat câteva ONG-uri și uh, câțiva parteneri să nu mai lucreze cu aceste instrumente. Eu cred că nu putem rezolva toate problemele prin reformarea regulamentului, dar cred că trebuie să avem aceste elemente în față sub forma unui pachet. Și, mă mulțum, și le mulțumesc invitațiilor noștri care vin dintr-un background diferit. Jean-Paul Matos, care a fost corespondent timp de mulți ani la Le Soir, este senior advisor al comisiei care protejează pe jurnaliștii, Carlos Fernandos de la um, Asociația pentru Democrație, uh, și de asemenea avem un, o doamnă reprezentantă din Tunisia um, care um, dispune de o bursă a Fundației Friedrich Naumann la Bruxelles și care vor uh, participa la dezbaterea noastră și mulțumesc uh, și președintelui că ne-a oferit ocazia de a ne concentra puțin uh, asupra acestui regulament în dezbaterea care urmează. Still then, Mr. Martos, you have the floor. Domnul Martos, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru această inițiativă, pentru această invitație privind uh, drepturile omului și democrația. Aș dori să fac câteva remarci introductive. În primul rând, cred că la ora actuală se fac uh, pași înapoi în ceea ce privește apărarea drepturilor omului, deci, în acest caz, această inițiativă arată voința politică necesară, dat fiind că aceste programe ar putea adesea să fie contestate în țările beneficiare. Mă gândesc la arestările din Egipt, și uh, mai ales pentru reprezentanții Fundației germane Este important uh, să ne dăm seama ce se poate întâmpla, cum se pot înflăcăra lucrurile în anumite țări și trebuie să afirmăm foarte clar voința noastră politică de a ne asuma riscuri cu privire la aceste țări și de a ne asuma întru totul aceste proiecte. Avem uh, o concurență din ce în ce mai mare în ceea ce privește uh, pro, programele noastre politice în țările arabe musulmane, cum ar fi Qatar și Arabia Saudită, acestea au cheltuit aproape un miliard de dolari pentru proiecte de sprijin a mișcărilor islamiste. Trebuie să ținem cont de acest lucru. De altfel și China de câțiva ani face o diplomație uh, publică uh, Uh, foarte, demersuri foarte importante care se referă la formarea jurnaliștilor, de pildă, și nu neapărat jurnaliștii pe care ne-am dorit noi uh, când vorbim despre jurnalism liber. Apoi, un exemplu care a marcat activitatea Uniunii Europene în sprijinul democrației. Mă refer aici la, acțiune, la acțiuni trecute. Pentru, ne întoarcem către trecut pentru a putea trage concluzii uh, spre viitor. În anii 80-90, eh, Uniunea Europeană a sprijinit eh, tranziția în Chile și America de Sud și Africa de Sud, mă scuzați. Am eh, urmărit îndeaproape aceste evenimente care au fost considerate standarde ale democrației, iar la ora aceea se știa foarte bine care este situația politică ceea ce nu se întâmplă în aceste țări, ceea ce nu s-a întâmplat în alte țări unde a intervenit Uniunea Europeană mai târziu, erau niște alegeri foarte clare. Pe de o parte aveam Partidul Democratic și instituții democratice. Nu se dorea neapărat în aceste țări să existe relații cu instituțiile guvernamentale, deci se excludea uh, pe toți, se excludeau toți ceilalți, deci era foarte clar să știe pentru ce luptă Uniunea Europeană și de partea cui. Uh, de pildă, sprijinul a fost, a fost foarte selectiv uh, în ceea ce privește sprijinul acordat mass mediei. Nu se sprijinea mass media în termen general, ci anumite ziare sau anumite posturi de televiziune care jucau un rol foarte important în ceea ce privește uh, tranziția uh, un astfel de exemplu am avut publicații în Chile și în Africa de Sud erau instrumente ale tranziției și nu era vorba de sprijinirea mass media în termen general. Deci foarte important acest lucru. Am acordat un ajutor strategic bine chipzuit, se ținea cont de situația anume a acestor țări. Deci, în aceste două țări am sprijinit instituții, centre de cercetare care reprezentau alternative sistemului academic și universitar controlat de stat. Deci acesta era un element foarte important în pregătirea tranziției. Important este în egală măsură în aceste țări a fost nevoia de a menține autonomie și o independență față de uh, statele membre și uh, interesele lor, deci era nevoie de o mare coerență la nivelul politicii Uniunii Europene a statelor membre față de aceste țări trebuia să se stabilească o coerență la nivel înalt, trebuia să oglindească cel mai uh, mare numitor comun și nu cel mai mic numitor comun la nivelul uh, sprijinirii și ocrotirii drepturilor omului. Coerența este foarte importantă, iar uh, raționament, raționamentul Uniunii Europene față de uh, unele țări din uh, lumea arabă nu mai stă în picioare acum, nu mai putem să facem o politică de uh, a curta guvernele, anumite guverne și după aceea să avem proiecte vagi. Noi trebuie să ne stabilim foarte clar sprijinul, cui dăm acest sprijin, care sunt actorii tranziției care, bineînțeles, trebuie să fie democratică. Nu este vorba doar de o reconciliere între interesele conservatorilor uh, și democraților. Este foarte important să avem pus la punct un sistem care să ne permită să acționăm mai rapid. Adesea trece prea mult timp între ivirea problemei pe teren și capacitatea noastră de răspuns uh, prin anumite instrumente. Cred că este foarte important să putem revizui criteriile de uh, accesare ale instrumentelor, condițiile trebuie să fie flexibilizate, care, bineînțeles, să nu iasă de sub controlul democratic, dar trebuie să ne putem mișca mai rapid pentru a acționa atunci când se întâmplă evenimentele. Iar în ceea ce privește uh, cooperarea cu organizațiile locale, bineînțeles, trebuie să facem acest lucru pentru a nu părea uh, pur și simplu uh, o putere care se amestecă excesiv la nivelul uh, act, uh, chestiunilor interne și să nu fim acuzați de diverse lucruri, iar uh, acest lucru este foarte important, trebuie să existe o trebuie să o asumare a drepturilor și a obligațiilor la nivel local um, și trebuie să avem organizații independente, nu prea apropiate, așa cum se întâmplă adesea, de putere. Vă mulțumesc! Uh, next on the agenda is Mr. Carlos Domnul Carlos Hernandez, director executiv al Parteneriatului pentru Democrație, președintele grupului de lucru uh, în ce privește rețeaua Uniunii Europene pentru Democrație, va comenta propunerea Comisiei și amendamentele uh, pe care le-a prezentat raportul. Aveți cuvântul numai mult de 5 minute. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, mulțumesc pentru invitația pe care ne-ați adresat-o. Foarte, foarte pe scurt, din perspectiva societății civile, acest regulament uh, pe care tocmai îl uh, discutăm și amendamentele care sunt, uh, au fost înaintate merg în direcția cea bună. Și aceasta pentru că, în general, impresia pe care noi avem e că instrumentul pe care îl abordăm în acest nou regulament este mai coeziv în ce privește obiectivele sale și felul în care încearcă să reunească aceste aspecte pentru sprijin pentru drepturile omului și democrație pe care instrumentul le uh, presupune. Pentru organizațiile societății civile e o abordare foarte interesantă, e un mod interesant de a pune accentul pe rolul societății civile în calitate de vector pentru schimbare. Cred că întotdeauna e important să subliniem acest aspect, mai ales într-un context de tranziție, dar și pentru a sprijini drepturile omului. Dar și pentru că am constatat că există o tendință de a consolida și câteodată a spori flexibilitatea unui instrument pentru ca el să fie folosit în țările cele mai dificile, mai ales pentru a-i uh, apăra pe Uh, militanții pentru drepturile omului și uh, așteptăm cu nerăbdare tot ce se va spune despre acest mecanism pentru apărătorii pentru drepturile omului. Am dorit să se mențină mecanismul de acordare de microcredite, dar și să se sporească capacitatea Uniunii Europene și mai ales a Comisiei de a acționa în, uh, într-un context de urgență sau de tranziție. E, a făcut obiectul dezbaterilor la Bruxelles, mai ales în urma primăverii arabe. Și Acestea sunt lucrurile care ne plac. Mai rămân însă câteva chestiuni care nu sunt uh, soluționate în această dezbatere în ce privește regulamentul pentru acest instrument și aș dori să mă acces pe trei elemente. În primul rând, dezbaterea legată de complementaritate, apoi dezbaterea legată de flexibilitate și, în al treilea rând, dezbaterea legată de control democratic uh, privind gestiunea acestui instrument. În ce privește complementaritatea, s-a mai spus înainte, această dezbatere a fost îndelung, îndelung repetată. Sigur că complementaritatea și coerența politică ar trebui să fie uh, complementare, e foarte clar, dar trebuie să ne întrebăm dacă regulamentul este locul potrivit pentru a discuta cum complementaritatea ar trebui să se manifeste. Noi considerăm că complementaritatea eficientă poate avea loc doar la nivelul țării prin uh, documentele Uh, de resort și nu la nivelul unui regulament. Și de aceea am încurajat atât Comisia cât și Parlamentul să nu facă referințe prea specifice la instrumente în uh, acest toolkit uh, european. Să a face o recomandare în legătură cu nevoia de examinare și nevoia ca Comisia să vorbească despre complementaritate, pentru că în anumite situații avem impresia că e nevoie că avem uh, instrumente, instrumente care par să fie uh, asemănătoare. Cred că e mult mai important să vedem cum sunt, uh, se suprapun sau se, cum cooperează instrumentele precum instrumentul de cooperare pentru democrație și instrumentele pe care le avem la nivel bilateral. Deci multe dintre incoerențele Uh, Uniunii Europene nu vin din uh, instrumente în sine, ci de la nivelul uh, politic și din, de la decidenții politici. În ce privește flexibilitatea, nu putem să spunem că avem prea multă flexibilitate în ce privește acest instrument pentru promovarea democrației și a drepturilor omului, mai ales în situații de criză, de urgență. Credem că propunerile în acest sens sunt bune, merg în direcția potrivită, Uh, apărătorii pentru, uh, deci toată această acordare, facilitatea de acordare a uh, granturilor, posibilitatea de a acorda graduri supragul de 100.000 de euro, sunt toate aceste instrumente sunt foarte bune trebuie ca aceste granturi, pragul lor să uh, crească la 1 milion, 2 milioane de euro, mai ales în situații de urgență. Trebuie ca Comisia să aibă cu adevărat posibilitatea să intervină în aceste țări. Limitarea fondurilor Comisiei deocamdată, unele dintre propuneri sunt foarte bine, sub, 100 de, uh, sub, sub un milion de euro, dar credem că astfel capacitatea Comisiei de a face ceva cu adevărat într-o situație de urgență ar fi restrânsă. Apoi, să vedem chestiunea principală, procedura, cum putem să uh, uh, exercităm controlul. Flexibilitatea e o treabă, controlul e alta. Și știu că nu mai am timp, controlul democratic și legătura cu celelalte aspecte. Aș dori să spun că este foarte important să consolidăm capacitatea, mai ales a Parlamentului, de a controla gestiunea acestui uh, instrument financiar. Trebuie să vedem care sunt uh, modalitățile prin care procedăm astfel nu suntem cu adevărat siguri că dezbaterile legate de actele delegate sunt modul cel mai bun de a ne asigura că Parlamentul are capacitatea de control necesară și cred că e nevoie de o reflexie mult mai aprofundată și în acest sens mă bucur să uh, răspund la întrebări. Mai târziu mă opresc aici. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! Ultima, doamna Lilia Rebai, membră fondatoare a Asociației Tunisiene pentru uh, Alegeri, ATID, care ne va prezenta experiența organizației sale. Aveți cuvântul pentru 5 minute. Mulțumesc în primul rând pentru faptul că ați invitat uh, și un membru al societății civile uh, din Tunisia, care este uh, potențialul beneficiar al acestei dezbateri, pentru că noi ar trebui să fim beneficiarii acestor fonduri, dar care suntem și forța cea mai importantă de pe teren, care continuă să militeze pentru o adevărată democrație în țara noastră. În câteva secunde o să vă prezint foarte pe scurt asociația noastră. Am fost, ă, această asociație a fost înființată în urmă cu mai puțin de un an după Revoluție, în martie. Avem 2600 de membri, avem birouri, 25 de birouri în toate regiunile din Tunisia, dar am uh, deschis și birouri în Europa și în SUA și în uh, Dubai și Abu Dhabi uh, pentru monitorizarea alegerilor. Am uh, observat alegerile din 23 octombrie. După alegeri uh, organizăm reuniuni pe care le numim uh, întruniri aleși alegători care au loc la adunarea constituantă și săptămâna trecută am, făcut, am prezentat propunerea noastră cu privire la noua structură care va trebui să uh, organizeze următoarele alegeri. Și vom uh, discuta în continuare această temă. În ce privește fondurile pe care ni le acordă Uniunea Europeană, pentru că acesta este subiectul dezbaterii noastre de astăzi, foarte pe scurt aș dori să vă prezint avantajele pe care aceste fonduri le reprezintă pentru țările în curs de democratizare. Sper că această democratizare se va face foarte repede. În primul rând, un aspect pe care ar trebui să îl subliniem, respectiv că împărtășim, avem în comun aceleași interese, dar și aceleași valori. Cu toții ne-am dorit ca Tunisia să aibă acces cu adevărat la o uh, funcționare democratică, ca în Tunisia să domnească democrația și aș dori să vă mai spun că interesele Europei sunt ca vecinătatea sa imediată să uh, uh, în vecinătatea imediată să se afle cât mai multe democrații. În al doilea rând, aș dori să mă refer la imaginea vehiculată de către Uniunea Europeană în Tunisia. Uh, această imagine e marcată pentru uh, uh, noi de neutralitate, e un aspect foarte important, pentru că adesea ni se pune întrebarea de unde avem banii. Și oamenii sunt foarte bănuitori pentru că se crede că unele fonduri ne-au fost, au fost refuzate pentru că nu suntem de acord cu cei care le acordă. Și un al treilea rând, restabilirea echilibrului. Nu o să vorbesc prea mult pentru că s-a vorbit de acest subiect. E vorba de bani care uh, sunt în, uh, tra- în tranzit în uh, tranzitează Tunisia, există foarte multe forțe în joc uh, pe teren și uh, e pentru noi vorba de un, o contraputere foarte importantă și care e importantă pentru societatea civilă. Mă apropie acum de dezavantajele, de punctele negative pe care le poți constata uh, la fața locului în ce privește aceste uh, surse de finanțare. În primul rând, informarea. Informarea care nu este uh, suficient de transparentă, nu uh, știm uh, cui să ne cine, uh, cui ar trebui adresată cererea, deci informația nu e bine diseminată. Apoi, informațiile, chiar dacă sunt prezente, nu sunt adaptate, uh, nu sunt uh, adaptate tinerilor asociații după Revoluție. Criteriile uh, solicitate sunt neadecvate. Apoi, reactivitatea, din păcate, procedurile europene sunt extrem de greoaie, de lente, deci fondurile care ar fi trebuit deja să sosească nu au ajuns la noi deci am putea spune de o, că e vorba de o reactivitate re, restrânsă față de alți uh, uh creditori și apoi lipsa de suplețe și de flexibilitate uh, între liniile bugetare. Nu o să vă răpesc prea mult, mai mult timp. Sper că am uh, făcut un rezumat al aspectelor celor mai importante și sunt dornică să răspund la întrebări dacă uh, va fi nevoie. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! Sunt raportorii din umbră. În parte sunt prezenți în sală. Ana Gomes, dorești să iei cuvântul? Pentru că ești prima raportare din umbră pe care o văd. Doresc să mulțumesc invitațiilor pentru expunerile făcute și faptul că sunt dispuși să răspundă la întrebările noastre. Îi mulțumesc și lui Alexander Lambsdorff pentru inițiativa sa de a vă invita la această discuție care îmi pare a fi foarte utilă. Aș vrea să vă întreb, să vă adresez următoarele întrebări. Oare, o întrebare pentru domnul Martos. În uh, calitatea pe care o îndepliniți la Human Rights Watch, ați constatat o uh, mobilizare din partea Uniunii Europene pentru valorificarea expertizei dumneavoastră în constelația organismelor pe care o integrați pentru a-i uh, Um, a obține cooperarea jurnaliștilor din statele primăverii arabe. De pildă, în Libia, unde um, țara și-a asumat responsabilități în ce privește cooperarea cu mass media. Pentru că, sigur, trebuie să fim selectivi, dar noi trebuie să susținem mass media care promovează democrația, drepturile omului pluralismul, toleranța. Bineînțeles că nu trebuie să susținem acele organisme de presă care uh, servesc obiective opuse intereselor noastre. Dar există o susținere generală în ce privește reglementarea activității presei, deontologia presei. Vă pun această întrebare pentru că și Uniunea Europeană trebuie să contribuie în acest sens. Dar vreau să știu dacă dumneavoastră și ceilalți colegi cred că din partea Uniunii Europene ați uh, sesizat un rol proactiv uh, în utilizarea și experienței dumneavoastră pentru a ne pune împreună în serviciu partenerilor noștri din uh, țările primăverii arabe. O altă întrebare adresată domnului Hernandez. Puteți să ne spuneți de ce actele delegate nu ar putea să fie un mijloc fericit pentru consolidarea rolului Parlamentului și pentru doamna Rebai? Aș vrea să am reținut ceea ce ați spus dumneavoastră în ce privește viteza de reacție. Aveți impresia că în delegația Uniunii Europene la Tunis au existat demersuri care să vină în întâmpinarea proiectelor dumneavoastră, obligațiilor pe care dumneavoastră vi le asumați. Și în ce privește neutralitatea vis-a-vis -vis de va fi, a fost vis-a-vis -vis de Qatar sau uh, de Regatul Unit sau vis-a-vis -vis de Statele Unite, de pildă. În contextul alegerilor din Tunisia, cum evaluați dumneavoastră rolul Uniunii Europene vis-a-vis -vis de in alte instituții? Președintele, mă scuzați, am uitat să spun că avem totuși o limită în timp acum. Francisca Brandner pentru două minute. Bun, în cazul acesta <laughs> ă, aș fi fost norocoasă dacă vorbeam prima. Vreau să pun și eu o întrebare. Dumneavoastră spuneați că în legătură cu posibilitățile de acces. Dumneavoastră credeți că este o chestiune legată de voința politică, de reglementări care eventual pot să ridice piedici în ce privește uh, accesul? Uh, este o lipsă de dorință de a implementa niște reguli sau este nevoie de a modifica reglementările pentru a ne ușura viața? Și o altă întrebare resursele umane la fața locului. Cine poate să răspundă în legătură cu această întrebare? În ce privește creșterea personalului, ce soluții vedeți? Bun. Contele Lambsdorff, o propoziție <laughs> Bun. Am o întrebare. În ce privește instrumentul european pentru democrație și drepturile omului, uh, sunt implicate și uh, misiunile de observare a alegerilor dar am dori ca, din punct de vedere al conceptului, să Uh, progresăm, să putem ca în întreaga perioadă electorală să sprijinim măsurile democratice. Și din acest punct de vedere adresez o întrebare experților. Uniunea Europeană trebuie să acționeze selectiv, să se bazeze pe noile forțe pentru perioada de tranziție sau trebuie să sprijine pe toți? Pentru că înțeleg că unii um, înclină spre formula selectivă, dar atunci există un pericol să stimulezi anumite forțe politice pe altele să le elimini din procesul de asistență și asta poate implica până la urmă un risc. Deci îi rog pe experți să răspundă pe scurt, pentru că vom mai avea nevoie de 10 minute pentru a discuta și problema Siriei. Foarte pe scurt. De program de Uniunea Europeană, de Comisia Europeană în... Acum, în ceea ce privește acțiunile Uniunii Europene în țările arabe, pot să vă spun că recent Comisia Europeană a desfășurat uh, o consultare foarte interesantă cu privire la Rusia, care ne arată cum trebuie să ne desfășurăm activitatea. Delegația UE la Moscova a lucrat cu noi pentru a discuta chestiunile legate de securitatea comunicării și informațiilor în Rusia, un subiect foarte interesant. La inițiativa noastră au fost susținute și persoane care au fost victime ale unor atacuri uh, desfășurate de membrii ai puterii Iată aici domnul Beketov, un, un ziarist din Rusia, a mulțumit Uniunii Europene pentru reacția sa. Iar la summitul care a avut, la întâlnirea care a avut loc de curând, am adresat întrebări și în ceea ce privește dosarele depuse la parchetul din Moscova cu privire la asasinatele de jurnaliști care au uh, avut loc, uh, iar aici este importantă cooperarea noastră cu ONG-urile locale și internaționale. Apoi, în ceea ce privește selectivitatea, Aici uh, eu, poate că este vorba despre o trăsătură specifică a organizației și ce ne dorim noi. Eu sunt pentru une ale, unele alegeri foarte stricte în ceea ce privește sprijinul pe care îl dă Uniunea Europeană societății civile în perioada de tranziție, dar asta nu înseamnă, așa cum a spus doamna Gomes, Gomes că nu cooperăm și la nivelul instituțional în ceea ce privește reglementarea mass media, în ceea ce privește transformarea mass media de stat într-o mass media publică și liberă adevărată. E nevoie aici să participăm la discuții și la colaborare cu autoritățile guvernamentale. Dar trebuie să transmitem răspicat mesajul nostru și anume să avem o tranziție democrată, dominată de forțele democrate. Um, uh, Vă rog, aveți cuvântul. O să mă refer în primul rând la ce a spus antevorbitorul meu cu care sunt întru totul de acord când vorbim despre democrație și drepturile omului, nu putem vorbi în același timp despre neutralitate. Nu trebuie să fim neutri, e nevoie să ne apărăm valorile și principiile. Acesta trebuie să fie mesajul nostru limpede, mai ales prin instrumentul EDI, EIDHR, care ne permite să facem acest lucru foarte bine. Acum, în ceea ce privește ce spunea Ana Gomes cu privire la actele delegate, această discuție este tehnică și poate oarecum plictisitoare. Uh, avem însă unele semne de întrebare. În primul rând, în ceea ce privește definiția actelor delegate, nu trebuie să fie folosite pentru chestiuni cruciale. Dar în cadrul discuțiilor ce au avut loc până acum, în ceea ce privește folosirea actelor delegate pentru uh, planuri anuale și așa mai departe. Acestea sunt chestiuni cruciale care stabilesc uh, direcțiile noastre politice. Da, înțeleg ce vreți să spuneți. Dar în același timp e cam ciudat. Cum putem să le îmbinăm aceste două aspecte? Apoi, în ceea ce privește capacitatea de control, nu sunt uh, pe deplin convins că actele delegate, așa cum funcționează ele la ora actuală, ar da Parlamentului European mai multă influență și mai mult control în ceea ce privește modul în care se aplică lucrurile pe teren și va spori răspunderea. Din două motive. În primul rând, pentru că Astfel, Parlamentul depinde o, devine uh, implicat în procesul de elaborare și ne putem, uh, ne putem regăsi într-o situație în care opțiunile noastre nu sunt foarte mari, fie ne folosim dreptul de veto, fie nu, și dacă nu îl folosim, atunci trebuie să acceptăm lucrurile. Bun, poate că sunt modalități de a soluționa acest aspect. Dar eu sunt de părere și nu cred că sunt singurul că cel mai important uh, este că prin actele delegate nu intră în joc doar Parlamentul, ci și Consiliul și statele membre. Iar aici avem unele rezerve. Și asta încercam să vă spun mai devreme. O mare parte a chestiunilor pe care le discutăm aici ar putea uh, să fie cauzate de o lipsă de coerență și lipsă de voință politică în ceea ce privește sprijinirea anumitor aspecte politice mi-e teamă că prin actele delegate o să se strecoare acest lucru în planul strategic al instrumentului european pentru democrație și drepturile omului și nu cred că este o idee bună pentru a atinge scopurile pe care dorim să le realizăm. Aceasta este părerea mea. Cred că putem găsi un rol uh, uh ferm al Parlamentului pentru a controla și pentru a trage la răspundere uh, părțile implicate în ceea ce privește aplicarea instrumentului, dar nu cred că actele delegate sunt neapărat calea cea mai bună pentru a face acest lucru. Aceasta este părerea mea. Vă mulțumesc. Please, but I think you have a wrong opinion and we have to talk about Da, dar nu sunt de acord cu dumneavoastră. Cred că greșiți. Vom mai discuta. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc. În ceea ce privește cele două principale întrebări care mi s-au adresat, în ceea ce privește neutralitatea Europei, în primul rând. Neutralitatea se referă la alte organisme, la iar pe teren, în Tunisia, de pildă, fondurile venite de la SUA nu sunt primite tot timpul cu brațele deschise. Nu peste tot, bineînțeles, dar uh, în ceea ce privește uh, cei pe care îi vizăm noi, aceștia uh, nu acceptă neapărat aceste fonduri și în ce privește instrumentul parteneriatului de vecinătate a trebuit să, refuză, să refuză aceste fonduri, fiindcă nu ar fi fost acceptate. Avem deci constrângeri pe teren cărora trebuie să ne adaptăm, chiar dacă la nivel personal, în momentul în care uh, atâta timp cât nu, ni se, nu există ingerință în ceea ce privește acți- acțiunile noastre, noi am putea fi de acord, dar dar situația este altfel pe teren și nu putem să acceptăm noi lucruri care pe teren sunt inacceptabile. Apoi, în ceea ce privește flexibilitatea fondurilor acordate, vorbitoarea se întrerupe. Ce se întâmplă pe teren? E vorba de observatori de fiecare dată și când, și când am, uh, mi s-a luat un interviu în presă, mai ales după alegeri, eu eram întrebat totdeauna de unde vin banii. Întotdeauna aceeași întrebare. Dacă ziceam SUA, ne-am fi pierdut cu totul credibilitatea. De ce? Fiindcă am văzut uh, care este politica SUA din alte considerente care nu vizează Tunisia, dar care afectează Tunisia și pe tunisieni. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea fondurilor europene. La ora actuală, pe acest Uh, teren, alții sunt uh, mult mai reactivi. Anul trecut, când uh, m-ați invitat aici, am avut onoarea să particip la reuniunea dumneavoastră, am cerut fonduri de urgență pentru formarea observatorilor și așa mai departe. Din păcate, nu am primit încă fondurile pentru aceste scopuri, nici măcar astăzi. Și vă pot da mult mai multe exemple în ceea ce privește condițiile de uh, foarte grele pe teren din cauza faptului că nu uh, exista o reacție. Dacă ni se spune de la Uniunea Europeană 5 zile, de aici până aici, o formare de 5 zile. Problema era că nu aveam procedurile de vot, ceea ce nu depinde de noi de asociație și că ar fi fost uh, n-ar fi avut niciun sens să facem acest lucru dacă procedurile nu Uh, erau respectate. Am, am zis uh, trei zile plus două și finanțarea gata. Nu, nu mai aveam acces la uh, finanțare. Iar sistemul de notare actual, ce ne spune? Trei ani de experiență pentru asociații care au apărut după, revolu- După Revoluție. Cum, cum să avem deja trei ani de experiență? Sau proiectele efectuate deja pe teren? Noi existăm de mai puțin de un an, deci nu se, poate, se pot aplica aceste condiții organizațiilor noastre, asociațiilor noastre. Și aș putea aici să vorbesc ore în șir, din păcate nu avem timp. Dar vreau să vă spun că, din păcate, aceste proceduri nu sunt adaptate situației, din păcate, dar banii există. Există fondurile în Tunisia, din alte părți. Nu spun neapărat că sunt țările din Golf. Nu avem dovezi, nu pot să, să ar, îi arăt cu degetul pe ei, dar vedem și noi și alte uh, asociații care am hotărât să fim uh, apolitice. Noi nu, nu înseamnă că nu avem uh, păreri politice, dar nu le putem face publice. Există asociații care sunt politizate, e dreptul lor, și care primesc imediat bani. De banii de care au nevoie, când au nevoie, cât au nevoie. Nu. Deci, pentru noi acest lucru este o piedică fiindcă noi nu putem uh, accesa fonduri, nu avem această flexibilitate financiară. Mulțumesc foarte mult și acum uh, vom trece la un alt punct. Dar oricum vreau să mulțumesc experților pentru că uh, este important să dispunem de o mai mare flexibilitate în Parlamentul European pentru ca structurile democratice să poată să fie consolidate. Într-o asemenea chestiune, uh, cred că dacă soliciți uh, trei ani pentru uh, a putea să acționezi, mi se pare că este prea mult și nu mai duce la nicio rezultat. Dar acum chiar rog pe domnul Lambsdorff să uh, nu aibă o intervenție mai lungă decât uh, o frază. Doresc doar să mulțumesc tuturor uh, experților pentru că au participat. Cred că a fost de folos pentru noi toți, chiar dacă poate au fost formulate și opinii Uh, discordante. Uh, vom mai analiza odată chestiunea actelor delegate. Mulțumesc însă pentru observațiile foarte concrete, pentru că s-a spus că acest instrument EIDHR trebuie să fie flexibilizat și mai mult. Dar eu cred că avem nevoie de acest uh, instrument European Endowment for Democracy pentru a putea acționa. Întregul pachet trebuie să-l avem în vedere. Acest lucru este esențial. Încă o dată mulțumesc experților. Mulțumesc și domnului Lambsdorff pentru că a preluat misiunea președintelui pe un nivel mai înalt. Acum nu mai avem decât puține minute la dispoziție, dar uh, um, poate că președintele Direcției pentru Orientul Mijlociu poate să ne spună ce s-a întâmplat acolo și cum a reacționat până acum opinia publică. Ja, bitte sehr. Mulțumesc. Warum muss sie sich denn umsetzen? Warum müssen Sie sich denn hier umsetzen? Dar nu era nevoie să vă schimbați locurile în sală. Mein Gott. Please start. Vă rog, luați cuvântul. Mulțumesc, doamne președinte. Încă o dată am asistat la un uh, incident îngrozitor de ucidere de civili în Siria, care demonstrează că ne confruntăm cu o situație în care asistăm la o spirală a violenței pe care nu putem controla, care vizează civili în principal. Aș dori să vă asigur că această situație a, a făcut obiectul a, eforturilor noastre Uh, al Serviciului pentru Acțiune Externe și al altui reprezentant pentru ca împreună cu partenerii internaționali să luăm măsuri concrete. Însă există o contradicție în faptul că părțile principale spun că respectă planul ANAN, ori noi constatăm că tot ce se întâmplă la fața locului contrazice aceste afirmații și bineînțeles că principala problemă cu care ne confruntăm o reprezintă blocajul din uh, Consiliul de Securitate ONU, care nu reușește să iasă din acest impas. În ce privește acest uh, ultim uh, eveniment și uciderea de civil de la Hama, acum, în timp ce noi vorbim, în altul reprezentant va face o declarație. Bineînțeles că va condamna acest act, aceste asasinată, ea va solicita și o anchetă, uh, nu numai în ce privește uh, acest incident, ci și cel care a avut loc în urmă cu câteva săptămâni la Hula. De asemenea, va solicita comunității internaționale să strângă rândurile pentru a uh, defini și a permite desfășurarea unui proces politic. Înaltul reprezentant aseară a participat la o reuniune la Istanbul în ce privește uh, pe marginea fond, uh, forumului pentru contraterorism, pentru a dezbate situația din Siria. A avut uh, dezbateri cu omologii ruși la începutul săptămânii, pentru că Rusia are un rol foarte important de jucat pentru a debloca această situație din Consiliul de Securitate ONU. De asemenea, mai trebuie să subliniem că astăzi Kofi Annan uh, informează adunarea generală și Consiliul de Securitate ONU în legătură cu uh, cele mai recente evoluții, dar uh, probabil că vor interveni și noi propuneri din partea domnului Kofi Annan pentru a vedea cum putem să facem progrese și să ne asigurăm că se pune în aplicare cu adevărat planul său. Așa cum s-a spus în mass media, s-ar putea să Există o propunere de, uh, de, de, de creare a unui corp militar format din mai multe uh, militari din mai multe state, din mai multe uh, țări pentru a debloca situația. Săptămâna viitoare, la plenara Parlamentului European, se va aborda acest subiect. altul reprezentant va veni cu informații în legătură cu toate contactele pe care le-a avut cu partenerii internaționali și vă va informa și în legătură cu aceste ședințe la care a participat. Vă mulțumesc! Domnul Mulțumesc, domnule președinte. Ne deranjează tot ce s-a întâmplat în uh, mass media. Nu au fost uh, verificate acest masacru din Hama, dar la Hula știm că 30 de copii au fost uh, executați cu sânge rece. E una dintre situațiile cele mai îngrozitoare de când mă interesez de această politică. E o situație inacceptabilă și cheia Răspunsul este Rusia. Aș dori să știu dacă faptul că vice Uh, uh, viceministrului Lavrov a făcut uh, o declarație, unul dintre ambasadorii Ligii Arabe m-a abordat și mi-a spus că s-ar putea ca să avem o posibilitate de a avea o, o schimbare în poziția rusă, să, ca Siria să um, poată exista și fără Bashar el așa ca președinte. Mă întreb dacă astfel o astfel de situație ar putea determina să nu aducă veto în Consiliul de Securitate. Și întrebarea pentru SAE ar fi uh, ce uh, consideră în altul reprezentant că putem face pentru a exercita și mai multă presiune asupra Rusiei pentru a-și da seama că e momentul să-și uh, abandoneze aliatul, regimul BAT și Damascul. Pentru că astfel Siria va fi izolată și, re, și în relațiile sale cu Iranul, dar Rusia trebuie să vadă care sunt interesele, mai ales în uh, zona Golfului și uh, cooperarea cu țările din Golf. Uh, ar trebui să nu sprijine un regim care a început uh, să omoare femei și copii nepedepsit. Știu că e o situație foarte complexă și uh, mai spun și că opoziția și insurgenții nu sunt chiar uh, nepătați, dar aș dori să mai spun că acest regim a permis uh, milițiilor sale, aliaților, să meargă în sate și să uh, terorizeze uh, populațiile civile, să omoare copii și femei, ceea, din punctul meu de vedere, reprezintă o crimă împotriva omenirii. Dacă suntem onești, nu prea putem acționa politic noi știm care este cheia pentru o modificare a poziției pe plan global, este în mâna Rusiei, dar uh, uh, nici nu vom putea să trimitem avioane invizibile care să bombardeze uh, palatele principalilor criminali din Siria. Există probleme legate de contactele economice care încă uh, nu au fost uh, stopate. Din câte știu, mai există și zboruri către Siria, oare nu ar fi un pas următor necesar cel să blocăm toate zborurile din statele Uniunii Europene spre Damasc și invers, pentru că ar fi uh, un pas concret. De asemenea, am putea interzice navelor siriene să acosteze în porturile din Uniunea Europeană și în felul acesta putem bloca niște contacte economice. Doamna Gomez eu spun că subscriu la spusele domnului Tanăc. Rusia este principala problemă și uh, Uniunea Europeană trebuie să găsească o modalitate pentru a fi mai eficientă în uh, presiunea pe care o exercită asupra Rusiei de tip naming and shaming. Mulțumesc. Mulțumesc. Într-adevăr, suntem în clipa de față debusolați. Dar, uh, sigur, e bine să arăți cu degetul asupra Rusiei. Dar uh, dacă Uniunea Europeană nu va putea să uh, opereze modificări în ce privește interesele Rusiei față de această zonă, e greu să acționezi. Uh, oare uh, în ce privește liberalizarea regimului vizelor vis-a-vis -vis de Rusia, nu am putea să spunem, dragă domnule Putin, dacă vrei o liberalizare a vizelor, atunci schimbă și poziția față de Siria. Trebuie să avem un instrument pe masă cu care să putem opera, iar în ce privește opoziția, în ultimul ultima jumătate de an nu am reușit să uh, contribuim la o coalizare a opozanților um, față de regimul sirian pentru că, din păcate, anumite uh, părți ale opoziției din Siria sunt instrumentalizate de către Arabia Saudită, de către alte state din zonă. Ă, ni se cere sprijin inclusiv în ce privește telefonia prin satelit, alte domenii în care am putea să veni în ajutorul opoziției siriene. Dar cred că trebuie să găsim parteneri de dialog la nivelul opoziției, pentru că altfel va fi foarte greu să ne exercităm influența în zonă. Mulțumesc, domnul Salafranca. Gracias, señor presidente. Yo creo que estamos asistiendo a una situación. Mulțumesc, domnule președinte. Ne confruntăm acum cu o, cu o situație inacceptabilă. 78 de persoane au fost ucise, jumătate dintre acestea bărbați, ă, mă scuzați, femei și copii, înjunghiați de miliția aservită lui Assad. A avut loc o reuniune la Istanbul ă, informală, unde au fost prezenți miniștri din ă, Marea Britanie, Italia, Germania, Turcia, bineînțeles, este inacceptabil ce se întâmplă. Avem prietenii Siriei și Iranul stă cu mâinile în sân și privește. Trebuie să condamnăm astfel de acte. Un alt reprezentant va ține un discurs în plenară săptămâna viitoare, dar trebuie să avem o poziție mai fermă pentru ca președintele Siriei să înțeleagă că ce s-a întâmplat în Egipt și în alte țări din nordul Africii, se poate întâmpla și lui. Nu putem tolera această impunitate în contextul acestor masacre care au loc în Siria, iar Parlamentul European poate să dinamizeze opinia publică și să ia acțiuni care să facă o diferență. Relații între UE și Rusia nu au fost extraordinare Uh, deci poate că nu e neapărat cea mai bună cale de atac aceasta. Yes. Yeah, thank you. Reprezentantul Serviciului de Acțiune Externă. Mulțumesc, o să fiu succint, fiindcă veți avea prilejul de a primi răspunsuri la o mare parte a acestor întrebări, pe care, bineînțeles, o le transmit mai departe în altului reprezentant și vă va putea răspunde săptămâna viitoare la Strasburg când va fi prezentă la Parlamentul European. Acum, în ceea ce privește schimbarea poziției Rusiei, din, păcate nu, din păcate nu am asistat la nicio schimbare. Rusia a lăsat să se înțeleagă că Assad uh, nu trebuie neapărat să fie la cârma Siriei, dar până acum nu s-a, nu s-a manifestat în acest sens foarte clar la Consiliul de Securitate al ONU. Acum la nivel economic. Aș dori să vă reamintesc că de 15 ori am am, am extins sistemul de sancțiuni impus. Acum două zile am participat la o întrunire internațională la Washington privind sancțiunile impuse Siriei, unde am încercat să um, îi facem și pe alții din afara Uniunii Europene să impună aceste sancțiuni, fiindcă este important să existe, să avem aliați care să ia măsuri similare celor luate de noi pentru că acestea să fie eficiente. Acum, în ceea ce privește convingerea Rusiei, am discutat la summit acest lucru în altul reprezentant, e în permanent contact cu rușii, pentru a duce mai departe discuțiile. În ceea ce privește opoziția, din păcate, aceasta este fragmentată. Nu s-a putut uh, clădi o platformă uniformă a opoziției. Vreau să vă spun că noi discutăm cu toate grupurile din opoziție, nu uh, doar uh, cu unul. Încercăm să vedem uh, dacă le putem uni pe aceste grupuri ale opoziției, fiindcă Liga Statelor Arabe pe 16 mai a încercat uh, fără succes să facă acest lucru. Vedem, încercăm și noi dacă putem să facem acest lucru și menținem contactul cu Liga Statelor Arabe. Iată, deci, aceste eforturi, uh, acestea sunt eforturile care sunt în desfășurare, dar în altul reprezentant vă va spune mai multe despre, aceste, despre toate aceste acțiuni săptămâna viitoare. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru că ați venit uh, așa anunțat din scurt. Vă mulțumim foarte mult pentru disponibilitatea dumneavoastră. Eu cred că am ajuns într-o etapă în care putem spune că s-a terminat cu planul lui Kofi Annan. Iată, am ajuns într-o într-o situație îngrozitoare de masacre, femei și copii uciși. Deci nu mai e nici urmă de acord. Și nu ne mai putem folosi de acest acord ca o scuză. Trebuie să luăm alte hotărâri. Vă mulțumesc.